Ok, colleagues, let's start. Dragi colegi, haideți să începem. So, guten Morgen, liebe Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi. Bun venit la ședința noastră de astăzi. Ați primit ordinea de zi nu am uh, primit niciun fel de dorință de modificare. La punctul 2, comunicările președintelui. Foarte pe scurt, pregătirea conferinței din 14 martie, care va avea loc deci peste două săptămâni, împreună cu reprezentanții Parlamentelor Naționale, toată această activitate de pregătire a făcut progrese. Avem un proiect de ordine de zi care a fost uh, uh, întocmit împreună cu oratorii desemnați, uh, mai ales cu domnul Biro, pre președintele BERT, domnul Meistad, pentru a doua parte a acestei, uh, uh acestui seminar, în care el este reprezentantul BEI, și Pervonș va lua cuvântul în numele nostru Uh, ea a fost și cea care l-a invitat pe Jacques Delors, care va participa la cina oficială. Mai bine de 20 de parlamente și-au uh, manifestat interesul față de uh, această conferință, sala va fi deci plină și am primit și uh, multe răspunsuri la uh, chestionarul nostru. 15 parlamente naționale uh, Uh, deci mai bine de jumătate din persoanele contactate au uh, dat răspunsuri la întrebările din formularul nostru. Știți că intenționăm să mai organizăm și o masă oficială cu Comisia ECON, care se întrunește uh, în dimineața zilei de, de, de 15 martie Vom avea, deci, o masă comună și cu ocazia întâlnirii cu Parlamentele Naționale vom avea o întâlnire comună. La punctul 3, uh, aprobarea procesului verbal a reuniunii din data de 10 februarie, le-ați primit, le ați primit ca de obicei. Nu uh, am primit uh, mm, obiecții, deci îl considerăm adoptat. Și acum uh, trecem la miezul activității noastre din această dimineață. E vorba de marile uh, linii ale proiectului preliminar de raport final al doamnei Pervonș Perez. Nu am primit încă versiunea definitivă a acestui raport, însă am primit o schemă destul de detaliată în legătură cu viitoarea structură a acestui raport. De asemenea, au în uh, acest document uh, sunt enumerate punctele cele mai importante care au fost uh, discutate cu ocazia întâlnirilor noastre preliminare. Vom discuta acest document. Aș dori în primul rând să dau cuvântul uh, lui Pervonș, pentru că în calitatea sa de raportoare, uh, raportoare pe fond, să ne prezinte acest dosar și după aceea o să dau cuvântul coordonatorilor, după aceea celorlalți deputați în cadrul dezbaterii. Pervonș, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E un moment uh, foarte important în uh, activitatea comisiei noastre, a comisiei CRIS, pentru că dacă mă uit la metoda folosită pentru abordarea acestei a doua etape a lucrărilor noastre, îmi dau seama că am procedat diferit față de prima etapă din acest proces. În această primă parte am avut ocazia să facem uh, schimburi de opinii, schimburi de vederi pe conținut și cred că fiecare dintre noi, cred că nu trește dorința ca această etapă finală a raportului de la Comisia CRIS să se petreacă în mod mai senin, aș spune, față de prima etapă și de aceea am uh, solicitat uh, această ședință de astăzi, convocarea pentru astăzi, înainte să trec la redactarea raportului final, am dorit să avem un uh, schimb de vederi final pentru a clarifica obiectivele noastre în această muncă colectivă pe care trebuie să o depunem. Dacă rememorez toate aceste schimburi pe fond pe care le-am avut, dincolo de schimburile cu Comisia și cu Parlamentele Naționale, o să mă refer la ele în câteva clipe, îmi dau seama că până acum am avut o dezbatere de orientare când uh, ne-am uh, reluat a doua fază a lucrărilor noastre și concluzia pe care am reținut-o în urma acestor, acestui schimb, uh, mi-amintesc dezbaterea, intervenția lui domnului Rankel, dar și intervenția dumneavoastră, domnule președinte și altor uh, colegi. Deci, am reținut din acest prim schimb următoarele. Tot ce am obținut în primul raport nu ar trebui să fie repus sub semnul întrebării. În primul raport am avut două opțiuni Uh, am discutat foarte mult cu uh, Otmar Caras, de exemplu, respectiv să vedem dacă ar trebui doar să punem întrebări sau să mergem mai departe și să configurăm orientări strategice pentru viitor. Și, în fine, în uh, urma sensibilizării uh, colective care a avut loc, am, luat, am optat pentru a doua decizie, ceea ce înseamnă că acest raport interimar, care rămâne totuși interimar, va uh, prelua concluzii foarte puternice pe fond în legătură cu orientările viitoare și cu mesajul european care uh, sperăm să se desprindă din lucrările comisiei noastre. Deci, Iată, vă propun să nu revenim asupra um, deciziilor deja luate uh, în primul raport. Și în procesul de redactare voi încerca să respect cu strictețe această regulă. Mai rămâne o concluzie care mie mi se pare valabilă, ca în prima parte a mandatului nostru, cred că nu ar trebui să ne suprapunem cu activitatea comisiilor legislative în curs. Ceea ce înseamnă că acest pachet legat de guvernanța economică, care se află acum la Comisia Economică și Monetară, uh, legat de mecanismele de sancționare, consolidarea pactului de stabilitate, toate aceste mecanisme nu intră în sfera de aplicare a raportului nostru. Sigur că am înțeles că e vorba de aspecte importante pentru mulți dintre colegi. E adevărat, sunt aspecte importante pentru noi toți. Însă, dacă prin acest raport final încercăm să repetăm în mod nelegislativ ceea ce s-a spus deja în mod uh, legislativ la alte comisii, cred că nu optimizăm uh, spațiul și ocazia care ne este oferită prin acest uh, raport uh, final. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să-și asume răspunderea și să nu încerce ca prin acest raport să reintroducă pe tapet elemente pentru care nu a obținut satisfacție sau pentru care nu a avut câștig de cauză cu ocazia rapoartelor legislative. Un alt principiu legat de structură foarte important e concluzia la care am ajuns cu ocazia acestui schimb de orientări la începutul uh, reluării activităților noastre, uh, respectiv în spiritul mandatului nostru, să avem o abordare ambițioasă, europeană, care să fie, pare să fie împărtășită de uh, majoritatea membrilor comisiei noastre, pe termen lung. că am decis, uh, am luat această decizie între noi, e clar că dacă nu, uh, dacă sunt persoane împotriva asta, sunt gata să rediscut acest principiu, însă cred că ar trebui să folosim acest raport CRIS ca ocazie pentru a vedea cum ar trebui să evolueze pe viitor dreptul european, achiul comunitar, pentru a uh, Uh, include și obiectivele noastre. Și chiar dacă astăzi se discută revizuirea tratatelor, um, uh, sigur, această revizuire e legată de uh, împrejurări legate de gestionarea datoriilor suverane, o mare parte dintre noi uh, împărtășau uh, ideea că nu e vorba de o revizuire finală a tratatului și că ar trebui ori să revizuim uh, tratatul, ori să avem o cooperare consolidată pentru consolidarea zonei euro și că acest raport era, iată, o ocazie pentru noi pentru a lansa această idee, această dezbatere uh, pentru uh, obiectivele pe care le împărtășim și aș dori să văd dacă toată lumea e de acord cu această a treia, treia orientare generală. Aș dori să mă refer la documentul uh, care v-a fost trimis. Încă o dată nu aș dori să reluăm dezbateri, dezbateri fructuoase, dar care câteodată uh, au, s-au, uh, au, au, uh, s-au complicat, a fost nevoie de foarte multe eforturi pentru a ajunge la un rezultat uh, comun. Dacă dorim să evităm astfel de complicații de această dată, mi-aș dori ca la sfârșitul ședinței de astăzi să plecăm cu o idee foarte clară în legătură cu structura raportului. Aș dori ca toată lumea să mă sprijine. Nu aș dori să re iau o dezbatere, o dezbatere imposibilă um, pe formă, în condițiile în care raportul nu spune nimic pe conținut. Deci, iată ce vă propun. Vă propun să reluăm cele șase întrebări care au fost validate uh, cu unanimitate de voturi de către coordonatori. Am avut, deci, aceste șase întrebări de bază care au reprezentat structura pentru audierile noastre. Grupurile politice și-au uh, pregătit pe baza acestor întrebări și astăzi sunt gata să-și aducă contribuția la acest raport final. Deci aș dori uh, să ne bazăm pe această structură de bază, dar dacă începem uh, la sfârșit acum să repunem sub semnul întrebării uh, propunerile de la început, nu cred că procedăm cum trebuie. Aș dori să vă mai reamintesc că în a doua parte a procesului nostru am optat, am spus la începutul intervenției mele acest lucru, am optat pentru cooperarea strânsă cu Comisia Europeană și cred că e uh, spiritul pe care dorim să îl insuflăm acestui raport un echilibru între metoda interguvernamentară și metoda comunitară. Dorim să ne bazăm și pe experiența acumulată de comisie. S-a văzut uh, acest lucru cu sprijinul dumneavoastră, domnule președinte și apoi să ne bazăm și pe dezbaterile cu parlamentele naționale. Și în acest sens trebuie să recunosc că, chiar dacă câteodată a fost greu, pentru că știm că uh, ordinea de zi uh, e foarte încărcată câteodată la Bruxelles, am reușit să ajungem la un rezultat satisfăcător. Am avut, am primit uh, uh, două parlamente naționale, Parlamentul din uh, țările de jos și Parlamentul francez și am avut și misiuni reușite în Portugal, mai, o misiune mai dificilă în Spania, însă totuși am vizitat două țări foarte importante uh, pentru evaluarea crizei uh, pe care o traversăm astăzi, o delegație în Germania, una care va avea loc în curând în Grecia, o, viziune foarte, o misiune foarte completă în Regatul Unit, un uh, o, o misiune de scurtă durată în Republica Cehă și apoi și răspunsurile pe care parlamentele naționale, a spus-o domnule președinte, răspunsurile pe care parlamentele naționale ni le-au trimis la chestionarul trimis de noi. Și deci pe baza acestor elemente, cred că putem să intrăm în miezul dezbaterii uh, legate de cele șase teme pe care le-am reținut pentru raportul final. În legătură cu prima temă, uh, datoria suverană și criza monedei unice, și de această dată, cred că dacă vrem să mergem mai departe, uh, ar fi bine să mergem mai departe de ce s-a decis la ECON în cele șase texte legislative și să vedem cum am, cum am putea să, uh, să discutăm înființarea unei trezorerii europene, un element care figura în primul meu raport, și apoi să mergem și dincolo de mecanismele prevăzute prin tratat, de exemplu, uh, chestiunea împărtășirii sau punerii în comun a datoriei, întrebări care au fost uh, uh, puse în dezbaterea publică de către domnul Delpla, uh, deci încă o dată legată de uh, împărtășirea riscurilor, comună a riscurilor legate de datorie. Referitor la dezechilibrele mondiale și la guvernanța mondială, cred că aici se pun trei întrebări care ar trebui să fie aprofundate. Prima dintre ele, echilibrul care apărea deja în raportul interimar, dar care progresează treptat, care ar trebui să fie locul uh, Uniunii uh, Europene față de G2. Mulțumesc grupurilor politice care mi-au uh, trimis uh, documentele pentru că am reușit să obțin sintezele înainte de a face eu sinteza. Din documentele care mi-au fost trimise, mi-am dat seama că cum, la această întrebare, cum am putea să includem uh, China în acest proces al multilateralismului, în condițiile în care multilateralismul riscă astăzi să se rezume la un bilateralism, mă refer la dialogul între SUA și China. O a doua întrebare la care ar trebui să răspundem o reprezintă accesul la materiile prime și funcționarea pieței materiilor prime. Știu că G20 va trata această chestiune, dar cred că Parlamentul European Uh, ar trebui să exploateze sau să exploreze acest uh, domeniu. O a treia temă, temă se referă în mod global la funcționarea piețelor financiare. Am constatat că pe aceste piețe persistă uh, practici păguboase, dar uh, au uh, fost relansate cu multă forță, cu uh, consecințe pentru economia uh, reală care nu ar trebui să fie ignorate. Și aș dori să menționez în mod explicit fuziunea între Deutsche bursă și Night, uh, Euronext, NYSE Euronext. Nu știu dacă e vorba de epilogul Uh, acestui proces. Uh, am avut un foileton pe care noi cu domnul președinte l-am urmărit îndeaproape și care dovedește cât de puternici sunt uh, niște protagoniști pentru noi. Acești actori au contribuit foarte mult la la, la, la, la situația actuală în care se află economia. Mă gândesc, de exemplu, la băncile de investiții. Știm care este capitalul pe care l-au la Deutsche Börse și cred că e un subiect pertinent pentru raportul nostru în măsura în care această chestiune nu este, nu figurează în textele legislative care fac obiectul activității noastre. E clar că la Comisia Econ se, se va face uh, revizuirea directivei MIFID. E evident că modul în care funcționează piețele financiare uh, va fi prezent în mintea tuturor. Dar, um, sigur, în spate există funcționarea pieței, încă o dată revizuirea directivei MIFID va fi importantă, însă mai există și un alt aspect. Respectiv, ce ar trebui să reprezinte o supraveghere a piețelor financiare în fața unor astfel de entități, pe de o parte. Pe de altă parte, care ar trebui să fie contribuția unor, sau care ar trebui să fie contribuția unor astfel de entități la finanțarea economiei reale. Pentru că light motivul sau una dintre devizele uh, primului nostru raport a fost, și de altfel nu numai în acest raport, repetăm acest lucru în fiecare zi, ne-am dorit ca finanțele să își uh, preia rolul inițial, respectiv să financeze economia reală. Ori, dezvoltarea piețelor financiare, această fuziune reprezintă o uh, ilustrare, uh, include uh, un risc, respectiv faptul că economia să devină mult prea financiară. Și am reținut două preocupări, sigur că poate și colegii vor mai veni cu alte idei. Dacă permitem să existe sau să se redezvolte aceste bule speculative, mai ales în domeniul imobiliare, riscul este foarte mare. Dacă ne gândim la capitalurile străine care sunt uh, alimentate de către lichidități care se află în circulație și care reprezintă un volum mare și care circulă în astfel de circuite, cred că se încurajează specula imobiliară Uh, pe, care duce pe de o parte la bulele imobiliare și pe de altă parte, în ce privește economia reală, rezultatul reprezintă riscul pe care reprezintă cumpărarea de către uh, părți terțe a unor sectoare industriale din uh, economia europeană. Nu știu dacă domnul Schmidt este aici, dar când spun uh, acest lucru, de fiecare dată cineva, cineva se revoltă, Oli Schmidt mă acuză de protecționism. Eu aș dori doar să purtăm această dezbatere. Cred că e de datoria noastră să o facem, pentru că, la un moment dat, trebuie să vedem cum continuăm e evident, suntem cu toții de acord că trebuie să finanțăm economia reală, trebuie ca economia uh, europeană să genereze plus valoare. Dacă dorim să tragem uh, învățămintele trecutului, tot ce spun aici uh, poate dobândi o, anumite, o anumită însemnătate. Mecanismele de supraveghere a piețelor financiare de până acum sunt mecanisme de supraveghere care, care vizează stabilitatea financiară. Știu că Banca Centrală Europeană are în prezent un mandat în legătură cu eh, supravegherea riscurilor macroeconomice, dar această supraveghere e legată de stabilitatea financiară. Această supraveghere nu vizează în mod explicit finanțarea economiei reale. Și în această finanțare se pune și problema gestionării capitalului potențialului industrial. Această întrebare este chiar foarte importantă. Îmi pare rău că m-am oprit un pic uh, cam mult pe această întrebare, îmi cer scuze, dar cred că este foarte importantă. În al treilea rând, cum putem crea un nou sistem monetar internațional. Nu o să vă răpesc prea mult timp, au fost emise foarte multe propuneri. Am consemnat uh, propunerile grupurilor. Cred că toată lumea pare să fie de acord cu principiul că G20 ar trebui să fie consolidat, uh, instituționalizat, trebuie să devină o instituție dacă vrem să fie credibil și să fie încadrat în sistemul Bretton Woods. Reforma acestor instituții nu este finalizată, evident, Poate ar trebui să vedem dacă această reformă a sistemului Bretton Woods nu ar trebui să se lege de reforma guvernanței globale, dincolo de uh, reforma sistemului financiar internațional. Cred că așa este și alte comisii au aceeași abordare ca noi, dar ar fi mai bine să ne punem de acord. Un al, trei, un al patrulea aspect, creșterea competitivității și a durabilității Uniunii Europene, strategia UE 2020, uh, accentul pe inovare, pe ocupare uh, și pe creștere pe termen lung și aici uh, o să fiu mai succintă pentru că deja am vorbit prea mult. Și aș dori să insist asupra a două aspecte Uh, chestiunea pieței interne, un subiect uh, care a fost mult discutat în prima parte a activității noastre, la Comisia IMCO, la Comisia ECON, la Comisia de Ocupare. Toată lumea vorbește despre Single Market Act și vă propun să nu uh, revenim, să nu redeschidem acest dosar. Ar fi poate mai bine să examinăm uh, tot ce se află în spatele acestui uh, act și legătura cu un alt proiect foarte important din punctul meu de vedere pentru Uniunea Europeană, respectiv această idee care a rămas în faza de proiect, în faza incipientă, respectiv cea a uh, Comunității Europene a Energiei. Apoi, aș dori să insist pe strategia educației, pentru că cred că s-a vorbit foarte mult despre această strategie, însă printre provocările pentru Uniunea Europeană, această strategie nu o să spun că este uh, provocarea prin excelență, lumea e plină de provocări, dar s-a spus că este uh, baza strategiei de la, Europe, uh, de la Lisabona, uh, combaterea sărăciei, uh, formarea, educarea oamenilor pentru ca cetățenilor ca ei să, uh, să, se de, să uh, să, reziste în această societate complexă. Cred că, iată, sunt uh, șanse pe care nu trebuie să le ratăm. În, acela, în al cincilea rând, cum am putea să gândim Uniunea Europeană dincolo de guvernanța economică europeană? Și aici se pune problema pe care am discutat-o la începutul redeschiderii tratatului. Sper că toată lumea e de acord cu mine. Voi verifica acest lucru împreună cu colegul meu, Joe La Comisia Econ am înaintat un amendament la raportul lui Jean-Paul Gozes și a uh, lui Eduard C. Cluna pentru a uh, rediscuta viitoarea revizuire a tratatelor. Am înțeles că, dată fiind starea actuală, se pare că nu acum ar trebui să abordăm această propunere. Vă propun să o facem însă la comisia noastră, pentru că eu uh, nutresc convingerea fermă că nu ne vom opri aici. Va exista ori o revizuire a tratatelor, ori o cooperare consolidată în zona euro. Și în această situație nu aș dori să ne aflăm în situația de astăzi. Astăzi discutăm despre revizuirea tratatului care pentru prima dată nu asociază decât în mod parțial sau oficial Parlamentul European. Dacă ne uităm la istoria uh, construcției europene, toate revizuirile tratatului sau chiar uh, instituirea cooperării consolidate au fost precedate de către un imbold, un, uh, o, o contribuție importantă a Parlamentului European. Nu mă refer la raportul uh, DAF, Brock, Mendes de Vigo, nu o să uh, citez, nu o să trec în revistă toate rapoartele, toate aceste rapoarte au ținut cont de părerea Parlamentului European în ce privește revizuirea tratatului. Și ne aflăm într-o situație paradoxală. Pentru prima dată, Parlamentul European are competențe legislative uh, uh, în ce privește convențiile pentru revizuirea tratatului și iată în această situație, Parlamentul European nu a solicitat uh, uh convocarea unei convenții sau revizuirea tratatului decât în interesul său respectiv pentru a organiza o reformă a alegerilor. E un obiectiv important, însă dacă uh, o facem pentru alegerile europene, cred că ar trebui să o solicităm și pentru aceste subiecte care sunt atât de importante. Și, în fine, finanțarea valorii adăugate europene, și a resurselor disponibile, împreună cu colegii, colegii aș dori să știu ce doresc să includem în această parte. Încă o dată, nu aș dori să revizuim uh, taxarea tranzacțiilor financiare pe care am votat-o la primul uh, nostru raport, iar în legătură cu aceste project bonds, va fi votat uh, raportul Podimata, care se referă Uh, in extenso la această chestiune. Deci aș dori să știu care sunt zonele neacoperite, nedeselenite, pe care ar trebui să le abordăm în acest raport. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați acordat cuvântul pentru atât de mult timp, dar cred că era foarte important pentru a putea structura dezbaterea noastră. Mulțumesc, Pervanș. Acum Aș dori să dau cuvântul reprezentanților uh, grupurilor politice. Apoi Robert Goebbels, Ole Schmidt, domnul Ciuntis äh, și alți colegi. Văd că cineva a ieșit deja din sală. Și după aceea vom începe, începe cu dezbaterea. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser sintética. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu uh, sintetică și voi încerca să fiu și cât mai concretă cu putință. Aș vrea mai întâi să-i mulțumesc doamnei Beres pentru toate explicațiile pe care ni le-a dat și aș vrea să îi spun că există două moduri de a vedea lucrurile. putem vedea lucrurile așa cum le-ați prezentat dumneavoastră. Și putem să pornim de la ceea ce ați explicat dumneavoastră acum și putem să ne uităm la ce s-a prezentat pe hârtie. Suntem de acord cu chestiunile prezentate, suntem de acord cu organizarea acestei activități. Nu suntem uh, nu suntem uh, împotriva deschiderii unei dezbateri cu privire la raportul intermediar. nu suntem nici împotriva unei munci care s-ar adăuga muncii comisiilor parlamentare. Însă, trebuie spus că ne-ați uh, transmis un proiect de raport care nu reflectă în niciun fel ceea ce s-a petrecut în cursul ultimelor reuniuni și în, nu reflectă vizitele și schimburile de opinii pe care le-am avut în diferitele țări. Este un proiect de raport care merge mai, mai, uh, mai nu merge atât de departe pe când ne-am aștepta. Majoritatea mesajelor cheie pe care PP-ul le-a prezentat ca fiind puncte centrale nu se regăsesc în proiectul de raport care ne-a fost prezentat, nu revin uh, în uh, întregime sau dispar cu totul din acest proiect de raport. Aș vrea ca această activitate să fie efectuată în uh, ultima parte a existenței acestei uh, comisii și aș vrea ca grupul să ne prezinte idei în așa fel încât să putem să continuăm să aprofundăm ceea ce s-a spus aici, aici, ceea ce s-a spus aici, ceea ce a spus raportorul. Aș vrea de asemenea să se identifice contribuțiile diferiților autori și să se identifice ce au spus diferitele grupuri politice. Pot să pun uh, o întrebare? Spune domnul președinte. Ați putea să intrați în detalii? Mă, mă auziți? Mă auziți? Ce puncte lipsesc din punctul nostru, dumneavoastră de vedere? Cred că am fost foarte clară, domnule președinte. Explicațiile date de doamna raportoare Pervanș Beres, ceea ce ne-a spus astăzi aici, reflectă ceea ce este consensual din punctul de vedere al PPE să nu se repete ceea ce s-a făcut în alte comisii, o viziune ambițioasă pentru uh, viitorul acestui raport. Considerăm că proiectul care ne-a fost prezentat formal nu este în contradicție cu ceea ce a spus doamna Beres, bineînțeles, dar cerem raportoarei și secretariatului comisiei să se elaboreze un document de lucru care să reflecte ceea ce nu figurează în raport, dar uh, ceea ce a fost convenit de către toată lumea și mă refer la mesajele cheie care au fost prezentate și care trebuie să se regăsească în proiectul de raport. Există o contradicție foarte clară între ceea ce a spus doamna Beres astăzi aici și ceea ce reiese din proiectul de raport. Cele două poziții nu coincid. Foarte bine. Continuăm. Domnul uh, Goebbels, mulțumesc. O felicit pe Pervanș pentru munca făcută nu doar pentru că sunt din același grup politic ca și domnia sa, cred că face propuneri care sunt cu adevărat puternice. Dacă am înțeles ceea ce a spus doamna Bastos, vrea ca secretariatul să facă munca deputaților și să facă propuneri pentru a completa uh, raportul doamnei Iberes cu ceea ce lipsește din uh, acest raport. Plec uh, de la premiza că raportul va fi supus tuturor deputaților care îl vor putea amenda așa cum vor dori. În felul acesta se vor acoperi eventualele lacune ale acestui raport. Acestea fiind spuse, subscriu idei faptul că nu ar fi o idee bună să refacem munca care s-a făcut în comisiile legislative. Comisia noastră este o comisie care face o muncă de reflexie, nu legiferează. Trebuie să ne limităm la reflexie, chiar dacă nu putem să lăsăm deoparte subiecte cum este guvernanța euro, uh, economică sau uh, euroobligațiunile. Cred că trebuie să facem totul cu toții pentru ca raportul să fie concis. Dacă vrem să avem o șansă să fim ascultați și să avem o șansă ca acest raport să fie citit, nu trebuie să fie lung cât o Biblie, să ne limităm la lucrurile esențiale. Trebuie să justificăm munca făcută, trebuie să încercăm să denunțăm abuzurile clare ale Europei și ale lumii globalizate și plec de la premiza că globalizat împlinit și va continua. Însă constatăm că s-au uh, înregistrat excese care ne privesc și privesc și alte regiuni ale lumii, excese pe care va trebui să le denunțăm. Cred că misiunea noastră este de a propune soluții pe termen mediu și pe termen lung, soluții pe care le-aș califica drept radicale în sensul bun al termenului, soluții novatoare și realiste în același timp, menținând și acel idealism care este potrivit în politică. Mulțumesc, Robert Goebbels. Are cuvântul Ole Schmidt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și îi mulțumesc uh, raportorului. Noi spunem adesea că viitorul te ajunge din urmă uneori. Poți să fii atât de afectat de trecut încât uh, să repeți trecutul. Însă, cred că situația în care ne aflăm acum este diferită. E adevărat că nu putem să nu ne gândim la istorie și nu ar fi înțelept să nu menționăm ceea ce s-a spus în uh, Orientul Mijlociu și în Africa. Este esențial pentru ceea ce se întâmplă în Europa la ora actuală. Cred că suntem cu toții dezamăgiți de ceea ce se întâmplă și de reacția Europei și toate acestea se leagă de textul uh, acesta. Cred că ar trebui să facem câteva observații și probabil că doamna Beres ar fi de acord cu acest lucru. Câteva reflexii legate de aceste de aspecte. De ce spun asta? Avem observații care se întind pe șase pagini și se vorbește printre altele de o politică comună a imigrației s-a menționat și în alte părți în raport. Se leagă direct de problemele cu care ne confruntăm în Europa astăzi. Cineva spunea că e mai bine să uh, importi produse din Africa de Nord decât refugiați. Asta ar însemna că trebuie să ne modificăm politica comercială și politica agricolă comună. Și nu putem să ignorăm acest lucru, pentru că altfel vom uh, fi uh, la fel de vom avea o atitudine la fel de nepotrivită ca și cea din, din ultimele săptămâni. Nu cred că nu putem să reflectăm ceea ce se întâmplă la ora actuală, pentru că este ceea ce ne cer cetățenii noștri. Câteva observații pe scurt. Cred că ar trebui să dezvoltăm chestiunea crizei din uh, zona euro, care nu este o criză a monedei euro, pentru că dacă vrem ca țările din afara aia, zonei euro să adopte moneda unică, trebuie să explicăm că nu este vorba despre o criză a monedei unice. Este o criză care de altfel se face simțită și în țările din afara zonei euro. Prima parte legată de datoria suverană și de euroobligațiuni. Comisia Europeană a organizat o reuniune foarte interesantă și nu mi amintesc cine a fost uh, persoana, domnul Berrigan a spus uh, la sfârșitul acestei reuniuni că are o atitudine prudentă și cred că acest lucru ar trebui să se reflecte aici. Știu că există opinii diferite, însă în grupul meu politic întotdeauna sunt opinii diferite. Cred că ar trebui să reflectăm faptul că în calitate de factor de decizie politică trebuie să știm ce facem. Trezoreria europeană. Ce este trezoreria europeană? Ce ar trebui să fie ea? Aceasta este întrebarea. Știu că președintele ar vrea să explice a treia observație din partea a doua cu privire la Deutsche Börse și um, Nise Euronext. Am menționat uh, politica imigrației și apoi avem argumentele care se aduc pentru un uh, nou monet, sistem monetar uh, și putem să fim de acord cu multe elemente, însă este vorba despre reforme instituționale și întrebarea dacă este fezabil nu putem să ne rezolvăm problemele în Europa și cerem uh, lumii întregi să-și rezolve problemele. Practic, un nou Consiliu de Securitate Economică este ceea ce cerem noi și sunt foarte sceptic dacă uh, ne gândim la cum funcționează Consiliul la ora actuală. Numărul 4. Cred că am putea spune mai mult Monti, mai mult Mario Monti și am putea să folosim abrevierea MMM, More Mario Monti. Și în raportul Podimata, de altfel, există multe uh, puncte de genul acesta, MMM. Numărul 5. FTT. Doamna Podimata a făcut uh, o treabă foarte bună în această privință, însă nu știm care este rezultatul uh, activităților sale în ceea ce vește taxa pe tranzacțiile financiare. Însă sigur că trebuie să fie acolo și ar trebui să reflectăm asupra a ceea ce votăm săptămâna viitoare. Numărul 6 este un punct care rămâne la uh, latitudinea președintelui. Cred că ar trebui să fie fonduri folosite mai practic, în mod mai concentrat, să se creeze mai multă valoare pentru Europa, să se implementeze mai multe proiecte de infrastructură decât în prezent. În general, ne-am transmis punctele de vedere și cred că putem să acceptăm rezultatele. Le-am acceptat data trecută. Suntem uh, prudenți în anumite privințe și, după cum spuneam, cred că trebuie să se reflecte ceea ce se întâmplă la ora actuală în lume. Nicolas Honțis So, sorry, uh, Robert, yeah. Uh, no, um, I, uh, non, rapidement... Aș vrea foarte pe scurt să îi spun colegului nostru Ole că nu a înțeles bine o, un gest pe care l-am făcut, uh, o înclinare a capului. Sunt de acord cu tine în privința faptului că că ceea ce se întâmplă acum în lume este important și trebuie să ne facă să reflectăm. Însă eu unul uh, aș spune că dacă includem uh, comentariile în privința actualității în acest raport, uh, riscăm să fim foarte rapid depășiți de evenimente care evoluează foarte repede. Mulțumesc, domnule președinte. cer scuze pentru întârziere, nu uh, am probleme, nu merg foarte bine. Am uh, anumite probleme de sănătate și de aceea am întârziat și am lipsit de la prezentarea raportoarei. Nu suntem pe deplin de acord însă cu textul ei. aș vrea să îi mulțumesc doamnei Beres în numele domnului De Young pentru munca pe care a făcut-o. Și aș vrea să fac două observații de bază. În primul rând, ar trebui să încercăm să avem un sistem mai echilibrat în Europa, un echilibru mai bun, un echilibru mai bun între piețele financiare și chestiunile sociale și impactul social al acestor politici. Și de aceea am vrea să se includă aici o clauză socială care se ocupă de ocupare. Al doua observație a domnului de Jong este că, având în vedere decizia Consiliului, sau mai ales în vederea concluziilor din martie, ar trebui să existe un dialog democratic deschis pentru a da publicității acestor concluzii. Scopul este ca toate opiniile să se poată face auzite, să fie motivate, Domnul de Jong ar vrea să se discute despre aceste lucruri. Despre asta a vrut să vorbesc domnul de Jong. Eu, personal, aș avea și eu câteva observații. Observația mea este următoarea. Din moment ce am, din moment ce ne-am angajat să respectăm termenele, Există puncte care sunt încă în text pentru că nu a existat suficient timp pentru a revizui textul și aceste puncte nu uh, reprezintă opinia noastră. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportorului pentru eforturi efortul pe care l-a făcut. Avem acest proiect de text în ceea ce privește introducerea și structura generală, nu sunt de acord cu o distinție între criza zonei euro și euro, moneda euro ca atare. Este o problemă care ține de moneda euro, nu se limitează la... Uh, nu este o problemă legată de zona euro. Este imposibil acum să se facă diferența între o criză care afectează moneda euro și o criză care afectează zona euro. Pentru a vă da un exemplu care arată absurditatea întregii situații, pot să vă spun că Trebuie să existe resurse de împrumut de ultim recurs și uh, aceste posibilități uh, lipsesc. Ne aflăm uh, într-o criză conceptuală a monedei euro, sau cel puțin așa o vedem noi. Și plătim acum uh, prețul pentru aceste erori conceptuale. A doua observație legată de datorie. Cred că trebuie să facem o listă a elementelor calitative ale datoriei. Să, facem, cu, să începem cu țara mea, Grecia. Există o datorie în economia greacă se datorează susținerii acordate băncilor și măsurilor luate uh, în uh, perioada de criză? Se datorează falimentului companiilor? Se datorează uh, banilor plătiți uh, sub masă, pe sub masă, uh, anumitor persoane sau instituții, aș vrea să se facă o analiză mai aprofundată a cauzelor care au dus la această datorie. Uniunea Europeană nu a stopat speculațiile. Uniunea Europeană a lăsat speculațiile să continue. Noile instituții nu vor rezolva aceste probleme. Un minister de finanțe european nu va rezolva aceste probleme. Politicile trebuie să se schimbe, indiferent de cine le aplică, fie că sunt aplicate de instituțiile actuale sau de eventuale instituții viitoare. Politicile sunt uh, cele care trebuie să se schimbe. Nu vreau să intru în detalii în ceea ce privește Fondul Monetar Internațional. Ne-am exprimat deja punctul de vedere în această privință. Vrem ca intervențiile să fie posibile pentru ca lucrurile să nu se înrăutățească. Sper cred că referirea trebuie să fie negativă. Și, în sfârșit, mai sunt câteva observații la care voi reveni mai târziu în cadrul acestei dezbateri. Ultima observație pe care vreau să o fac este una de natură generală. Dacă textul acesta vrea într-adevăr să spună ceea ce cred eu că vrea să spună, și anume că strategia 2020 competitivitatea Europei. Toate acestea pot fi uh, susținute prin schimbări financiare, fără să ne angajăm uh, pentru a susține dezvoltarea, nu uh, putem să acceptăm această poziție. Care este dezvoltarea la care se pot aștepta Irlanda sau Grecia în condițiile în care se fac aceste reduceri uh, de ordin financiar, toate investițiile se reduc. În aceste condiții, condiții dezvoltarea este cu neputință de făcut. Nu putem să ne așteptăm să ne pice din cer. Cred că suntem nerealiști încercăm să echilibrăm două dimensiuni care nu pot fi echilibrate, dezvoltarea și reducerile uh, financiare. Mulțumesc! Doamna nu are cuvântul, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-i uh, mulțumesc raportorului pentru, raportoarei pentru eforturile depuse. Grupul nostru este uh, de acord cu uh, împărțirea muncii între uh, comisii. Nu știm exact cum se va produce acest lucru, dar noi suntem pentru a face propuneri foarte concrete de a împărți nivelul de muncă legislativă cu celelalte comisii. Eu cred că nu este uh, util să analizăm trecutul, ci mai degrabă să ne gândim la pașii concreți de uh, urmat. Am doar câteva observații. Una dintre chestiunile pe care cred eu că trebuie să le abordăm este următoarea. Cred că trebuie să punem cu mai multă seriozitate problema datoriilor suverane. Aceasta este adevărata provocare. Cum uh, întrunim cerințele necesare asigurării creșterii? Nu putem uh, accepta să crească nivelul datoriilor de stat. Aceste metode trebuie să fie găsite atât la nivel european cât și la nivel național, metode de scădere a nivelului uh, datoriei de stat, uh, asigurând și uh, justiția socială și asigurarea de noi investiții pentru companiile mari și pentru IMM-uri. Noi vrem uh, să formulăm uh, cu fermitate un paragraf referitor la acest aspect. În ceea ce privește uh, guvernanța globală și dezechilibrele existente, despre această potențială fuziune între New York Stock Exchange și Deutsche Börse, Uh, nu am neapărat uh, ceva de spus. Uh, nu știu dacă dacă problema este similară cu existența mai multor piețe într-un anumit oraș, nu știu dacă se întâmplă la fel și cu piețele bursiere, dacă sunt mai ieftini cartofii, dacă avem mai multe piețe. Uh, Uh, nu știu dacă femeiul trebuie să fie un câine de pază pentru statele membre, un paznic, ci mai degrabă o organizație care să vegheze la stabilitatea uh, situației la nivel european și internațional. Cred că atât la nivel european cât și la nivel uh, internațional Trebuie să analizăm chestiunile legate de finanțare, care țin de FMI, apoi chestiunea legată de resurse, problemele economice reale și alte chestiuni legate de uh, guvernanța internațională, apoi, uh, bineînțeles, chestiuni legate de Organizația Mondială a Muncii și uh, a Comerțului. Nu știu dacă are sens să încercăm să formalizăm uh, acțiunile G20, uh, în care este un fel de club uh, exclusivist, dar în fine, asta este doar o problemă personală, o părere personală. Noi vrem să participăm la discuție și în ceea ce privește piața internă, vrem să ne ducem și, și în acest sens contribuția În privința finanțării IMM-urilor, ne interesează cum să creăm mai multe resurse pentru uh, crearea de locuri de muncă în Europa. În grupul nostru am vorbit și despre piața comună a energiei și în legătură cu aceste chestiuni uh, vom uh, face câteva propuneri. În legătură cu pactul de creștere, Datoria suverană este o problemă foarte serioasă și crucială pentru Uniunea Europeană. Trebuie să vedem cum uh, alocăm uh, din bugetul european fonduri pentru uh, um, realizarea creșterii în Europa. Ultimele observații pe care vreau să le fac Uh, proiectul legat de uh, euroobligațiuni. Cred că este important să avem o poziție în legătură cu acestea. Sunt de asemenea și pentru uh, introducerea taxei uh, pe tranzacții financiare și am discutat la grup uh, despre acest uh, subiect. Mulțumesc. Thank you. You please. O colega Doamna Iacon Țari are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc în primul rând interpreților, pentru că, iată, am ocazia de a îmi vorbi limba maternă. În acest raport uh, avem șase puncte. Cred că abordarea este foarte bună și raportul este uh, foarte bun și el să ne gândim la ce s-a schimbat în lume ca urmare a acestei crize. Schimbările care cred că pot fi reflectate în acest document este faptul că sistemele politice au căpătat o importanță mai mare. În urmă cu uh, câțiva ani, uh, ideologia era mai degrabă neoliberală. Acum cred că uh, politica uh, va începe să fie de partea noastră și noi trebuie să știm să, o, uh, să profităm de ea. Dar în termeni concreți, ce înseamnă asta? Desigur, nu putem prevedea uh, ce ne va aduce ziua de mâine. Avem din partea Comisiei câteva propuneri um, foarte substanțiale, Parlamentul le analizează, iar Parlamentele Naționale vor, vor trebui și ele să ia o poziție noi uh, nu avem cum să uh, prezicem acum care propuneri vor fi materializate în decizii uh, politice. Însă ceea ce nu s-a schimbat, așa cum a spus de mai multe ori președintele Clintz, este ceea ce se întâmplă la nivel la nivel moral. Oikeastaan mikään muuttunut, joka sitten synnyttää tämmöistä moraali... Băncilor li s-au dat foarte multe stimulente și în această lume uh, a băncilor și a principiilor morale lucrurile nu s-au schimbat deloc uh, etica și comportamentul sunt uh, mai mult sau mai puțin la fel cum erau și înainte de criză. De ce aș vrea să spun uh, câteva chestiuni legate și de subiectul strategia pentru educație. ei O chestiune care iarăși este strâns legată de problema morală. E vorba de uh, respingerea principiului de uh, liber arbitru. În ceea ce privește strategia educației, cred că ar fi bine să folosim termenul german de Bildung, pentru că el are și conotații morale. Merge mai departe decât termenul de educație. Acest lucru cred că se poate dovedi foarte relevant în lumea afacerilor. Acest aspect moral această latură morală a lucrurilor, cred că ar putea fi incorporat în subparagraful referitor la strategia pentru educație, folosind, cum am spus, această idee de Bildung, noțiunea de educație cu o anumită dimensiune morală, așa cum este reflectată în cuvântul german. Trebuie să punem însă uh, problema în așa fel încât ea să aibă și impactul dorit. Elisa, ai cuvântul, spune domnul președinte. Mulțumesc. Vreau să o fericit și eu pe doamna raportor, așa cum au uh, făcut și antevorbitorii mei. Este foarte dificil uh, să reunești tot uh, ce s-a discutat uh, pe perioada discuțiilor și uh, tot ce s-a scris în șase capitole importante, dar eu voi încerca să subliniez câteva dintre elementele mai importante din cele șase capitole. Nu vreau să critic neapărat, vreau doar să mm, fac câteva propuneri și să subliniez anumite chestiuni. Sunt de acord cu cele șase capitole, bineînțeles. Dacă ne gândim uh, în ce măsură a fost dezvoltată fiecare temă, putem uh, trage concluzia că primul capitol ar trebui să fie mai amplu, pentru că el analizează problema dezechilibrelor și a problemelor cu care se confruntă Europa în general. Deci acest punct trebuie trebui să fie mai amplu, pentru că în comparație cu punctele 2 și 3, care sunt și ele importante, dar știm că în privința acestora se, va, se vor face progrese mai lente. Deci în legătură cu punctele 1, 2 și 3, cred că punctul 1 este uh, dezvoltat mai puțin, este susținut cu argumente mai puțin uh, uh, convingătoare decât ar trebui. Uh, și cred că, dat fiindcă e vorba aici de probleme uh, importante pentru Uniunea Europeană, cred că acest capitol nu ar trebui să fie dezvoltat. De asemenea, în legătură cu acest prim capitol, cred că ar trebui să clarificăm, să specificăm uh, cât se poate declar că Uniunea Europeană nu uh, se uh, confruntă cu aceleași probleme de uh, dezechilibru global uh, precum acelea menționate la capitolul 2. Deci acele probleme legate de China nu sunt neapărat probleme pentru Uniunea Europeană. În general, Uniunea Europeană, ca bloc, este destul de echilibrată. Are o relație bine echilibrată cu lumea din afară. Însă, obstacolele reale cu care ne confruntăm noi acum, cu uh, țările care au datorii de stat importante, rezultă din uh, problemele noastre interne legate de finanțe și nu de uh, relația noastre externe. Deci euro nu are aceleași uh, probleme pe care le are dolarul și problemele Europei nu sunt aceleași probleme pe care le are economia americană. Uh, Deci dacă vorbim despre divergența sau convergența economiilor reale, subiectul adevărat este necesitatea creării uh, stabilității interne a monedei euro. Trebuie să-i creștem stabilitatea și să facem economiile reale să um, convergă, dar nu doar uh, teoretic. Deci ar fi bine să avem un cadru global, tot cuprinzător, care să fie menționat la capitolul 1. Cred că astfel am uh, consolidat punctul 1. Cred că de asemenea ar fi o idee bună, dacă ne gândim pe termen lung și mediu, pe termen uh, lung și mediu, să transmitem mesajul că este important să uh, corectăm dezechilibrele pe termen scurt, dacă ele trebuie să fie și durabile, atât pe termen mediu cât și pe termen lung pentru că doar o economie care își poate um, întruni angajamentele bugetare pentru anii viitori și dincolo de um, perioada stabilită, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, poate fi considerată corectată și uh, sănătoasă. Pentru că degeaba facem um, ajustări dacă ele nu sunt durabile. Deci să facem ajustări pe termen scurt care să aibă consecințe favorabile pe termen lung. trebuie să uh, creăm un sistem stabil. Un alt aspect uh, important care se dezbate la ora actuală este cel al uh, armonizării. O monedă unică nu poate funcționa cu total bazei comune consolidate de impozitare. O um, Uniune monetară nu poate funcționa dacă există competiție între sistemele fiscale ale statelor membre. Ar fi bine să avem cooperare și coordonare. Nu putem să uh, riscăm uh, o abordare mai puțin ambițioasă a Parlamentului European decât ce a propus el. Încă o chestiune care nu știu dacă ar trebui sau nu să fie menționată în acest capitol sau dacă ar putea să apară în altă parte. Cred că este important să creăm structuri de supraveghere financiară. Știm că ele se află la ora actuală într-un stadiu embrionic. Dacă transmitem mesajul că încercăm să consolidăm uh, vocea Europei, Cred că trebuie să dăm uh, acestor instituții dreptul să lupte împotriva crizei, așa cum s-a întâmplat cu mai multe instituții și organizații financiare din Europa. Și cred că aceste chestiuni ar putea fi incluse la capitolul 1. Trecând la capitolul 2, uh, exact cum a spus și domnul Ole Schmidt, cred că trebuie să adăugăm ceva un paragraf care să menționeze relația uh, noastră cu uh, ceilalți jucători uh, din lume și dezechilibrele care apar. Putem lega politica de dezvoltare cu politica de migrație în Europa, pentru că persoanele care emigrează sunt cele care nu au condițiile necesare mm, acasă pentru a, duce un, a avea un trai bun acasă la ei deci cred că ar fi uh, bine să legăm cele două politici și astfel putem să abordăm problema dezechilibrelor existente în lume. Și cred că ar fi o idee bună să menționăm acest subiect aici. La capitolul 3 s-a susținut uh, crearea unui nou sistem monetar internațional. Cred că acesta ar reprezenta și un titlu potrivit. Eu am citit uh, sistem monetar nou, cred că ar fi o idee bună să clarificăm încă din titlu această problemă, spunând sistem monetar internațional și nu un nou sistem monetar, pur și simplu. Cred că este să abordăm și problema paradisurilor fiscale. Această problemă este discutată atât la G20 cât și în alte foruri și am discutat mai, uh, aceste obiective în mai multe rânduri. Însă uh, această discuție pare să se uh, estompeze cu timpul. Nicolas Sarkozy, în timpul președinției franceze, a adus uh, în discuția despre paradisurile fiscale și cred că și noi trebuie să subliniem uh, importanța convergenței piețelor financiare uh, din punct de vedere al organismelor de reglementare. Deci orice nou sistem monetar internațional pe care l-am creat trebuie să aibă și un, o latură care se ocupe de această problemă paradisurilor fiscale. Pentru că e vorba pur și simplu de armonizarea practicilor de reglementare, de nimic uh, mai mult. Și aceste practici trebuie să fie uh, stabilite la nivel internațional. La capitolul 4 doream să menționez doar necesitatea de a sublinia faptul că Europa are nevoie de o politică industrială și de o agendă externă privitoare, de energie, privitoare la energie care să fie foarte clară. Voi mai face comentarii și uh, în scris. În general, uh, sunt uh, de acord în mare parte cu textul raportului. Am făcut comentarii doar pentru a sublinia chestiuni care sunt deja menționate în raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Înainte de a-i da cuvântul lui Pervanș, aș vrea să spun și eu câteva lucruri, câteva observații. În primul rând, Pervanș a respectat opinia și recomandările coordonatorilor. Șase chestiuni reprezintă suprastructura acestui raport – și uh, îi sunt recunoscător uh, lui Pervanș pentru că a respectat aceste recomandări ale coordonatorii. Deci cred că trebuie să o ajutăm în continuare. Discuțiile pe care le avem cu membrii Parlamentelor Naționale arată că toți uh, vor ca acest raport să fie unul scurt, cu um, uh, declarații clare și concise și cu un sumar al propunerilor pe care le formulăm în raport. Aceste, acest sumar se regăsește la punctul 3 roman, concluzii. Reprezentanții Parlamentului Național au fost de părere că exact așa trebuie să fie structurat raportul. Înainte de a discu- începe discuția cu punctele individuale, revin la ce a spus Ola în legătură cu Africa de Nord. Nu e vorba doar de o tragedie umană care este acum în desfășurare. Problema este suficient de gravă și uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă o reacție, pe care și-a avut-o de altfel. Acest lucru însă subliniază faptul că Europa este încă incapabilă de acțiune în astfel de cazuri. Uh, ONU și Statele Unite au luat deja măsuri pe când noi încă discutăm problema. Noi dăm dovadă încă o dată de incapacitate de acțiune uh, și acest lucru este important pentru noi pentru că este vorba de un aspect simbolic. Este un exemplu de lucru pe care noi nu îl putem face așa cum am dori la ora actuală. Noi trebuie să avem o reacție, trebuie să avem un răspuns, trebuie să arătăm că Europa trebuie să fie capabilă să acționeze și să vorbească la unison și să acționeze rapid și uh, să avem un reprezentant unic al Europei, un singur reprezentant care să ne reprezinte în mod adecvat. Acesta este un exemplu de lucru care trebuie schimbat în Europa. În legătură cu punctul 1, cu introducerea crizei, eu nu sunt de acord cu Niclas. Criza în zona euro nu este neapărat uh, în principal o problemă legată de monedă, de euro. E vorba de problemă datoriilor publice, datoriilor private și de lipsă de competitivitate. Lipsa de competitivitate este menționată aici, însă datoriile publice și private nu sunt menționate. Cred că ar trebui să fie menționate. În legătură cu punctul 2, noi nu suntem o comisie legislativă și de aceea Pervaș are dreptate când spune că ce s-a întâmplat la Econ uh, ce s-a dezvoltat și uh, stabilit acolo nu trebuie să fie uh, revăzut uh, când analizăm problemele pe termen lung și mediu. Pentru că este așa, înțeleg că trezoria europeană este avut în vedere pe termen mediu și lung, dar vreau să știm exact ce anume avem în vedere când spunem asta. În raportul interimar, concluziile noastre au spus că politica unică atunci când există o monedă unică, ea trebuie să aibă o mai bună integrare a politicilor fiscale și bugetare. Și uh, este foarte posibil ca această trezorerie europeană să fie instrumentul uh, potrivit pentru a uh, atinge acest scop. La legătură cu punctele 2 și 3, în primul rând, din punct de vedere al formal, am vorbit despre guvernanța globală și dezechilibrele globale în, termen, în ceea ce vește guvernanța globală, avem G20 și chestiunile referitoare la punctul, ă, din, chestiunile din punctul 3 în legătură cu G20 ar trebui menționate la punctul 2, de fapt. Ă, FMI-ul este menționat la punctul 3 la uh, referirea făcută la sistemele monetare. În legătură cu uh, discuțiile privind fuziunea, nu s-a luat încă o decizie că autoritățile de concurență nu au luat încă nicio decizie, dar în ceea ce privește fuziunea posibilă între New York Stock Exchange și Deutsche Börse, să nu uităm că e vorba de un caz izolat, adică nu, nu e vorba de un caz izolat, că și uh, Canada și Singapore mai uh, discută despre chestiuni similare. Piețele bursiere încearcă să fuzioneze pentru a-și consolida pentru a-și consolida poziția, pentru că Uh, încep să piardă sectoare de piață. Multe tranzacții se fac prin sistemul bancar și tranzacțiile pe Deutsche Börse sunt mult mai puține decât erau în urmă cu 5 ani. Tocmai de aceea sunt necesare aceste negocieri. Personal, cred că dacă se va face această fuziune, chiar dacă ar fi vorba de un fel de preluare uh, inversă, și să nu uităm că majoritatea acționarilor um, Deutsche Börse sunt americani, dar dacă ar fi vorba de o preluare inversă, am avea ocazia și oportunitatea de a avea Euronext și Frankfurtul Um, la un loc, lucru care ar avea uh, avantaje pentru noi. În afară de, for- de uh, schimbările formale, nu știu dacă trebuie să facem aici referire la Consiliul de Securitate al ONU. Să nu uităm că rolul uh, acestui Consiliu nu este neapărat imaculat Cred că G20 trebuie să devină un organism uh, mai mult decât doar un for de discuții. Cred că deciziile G20 trebuie să uh, aibă caracter obligatoriu. La ora actuală, anunțurile care s-au făcut sunt uh, interpretate în uh, tot felul de moduri. China, Canada, Brazilia, Rusia, uh, au început să spună că Uniunea Europeană și statele pot face ce vor, dar pe noi nu ne interesează. În ceea ce privește MMM, mai mult Mario Monti și această strategie privind educația, da, e adevărat că sarcina noastră este dificilă în privința educației. Aceasta intră încă sub uh, răspunderea statelor membre. Trebuie să ne gândim cum poate Europa să uh, dea anumite um, impulsuri uh, fără a deranja statele membre. În ceea ce privește acel cod etic, acea latură morală, aspectul moral la care s-a referit uh, colegei noastre, eu sunt pentru introducerea acestui aspect. În legătură cu capitolele 5 și 6, e o chestiune logică. La punctul 5 se vorbește despre un uh, guvern uh, pan-european, Eu cred că ar fi bine să schimbăm ordinea acestor două capitole, pentru că logic, înlănțuirea logică este aceasta, deci ca punctul referitor la sistemul pan-european, guvernarea pan-europeană să fie la sfârșit. În legătură cu punctul 6, analiza evoluției crizei în statele membre, fondurile structurale și de coeziune nu au fost uh, folosite adesea au fost folosite în mod inadecvat, nu au fost folosite pentru scopurile pe care uh, au fost create. Nu au fost folosite pentru îmbunătățirea infrastructurilor uh, statelor membre și uh, pentru relansarea creșterii. Și cred că trebuie să uh, vorbim despre acest lucru și să spunem că ar trebui ca utilizarea acestor fonduri și mecanisme trebuie să fie supravegheată um, cu mai multă atenție pe viitor. Cam atât uh, doream să precizez eu. Cred că raportul uh, inter Unterschiede und ich muss unseren Freund Nikolaus Raportul interimar uh, este Uh, unul despre care am vorbit destul de mult. Uh, domnul de Jong și încă un coleg au uh, făcut câteva propuneri care nu s-au bucurat de susținerea majorității și nu și-au făcut loc în raport, dar cred că oricum e foarte bine că domnul Young participă la discuție și ne spune ce gândește, să o de alți colegi care Ehm, și-au văzut ideile în raport, dar nu sunt aici să le discute. Mulțumesc că nu aș vrea să uh, intervin eu cu uh, știința mea. Uh, com- la Comisia CRIS uh, sunt uh, persoane foarte competente. Însă pentru că am avut o contribuție totuși uh, destul de importantă la rapoartele legislative, aș dori să vă reamintesc că această comisie nu este legislativă și că nu trebuie să reluăm ce s-a spus înainte. Sunt de acord cu acest principiu. Însă, chiar dacă nu este o comisie legislativă, uh, totuși ea poate să aducă jucă, ă, judecăți de valoare și să vină cu propuneri concrete. Și mi s-ar părea important să apreciem felul în care au fost aplicate măsurile legislative deja adoptate sau felul sau să monitorizăm felul în care ă, se aplică. Mă gândesc la supraveghere. Liza a spus că ar trebui să fie consolidată această idee de supraveghere financiară, de acord, dar această supraveghere există, principiile există, regulile sunt în vigoare. Și ce mă îngrijorează pe mine e felul în care se aplică aceste principii și aceste reguli prin numirea, și aici uh, uh sunt, uh, vreau să fiu fără echivoc, prin numirea unor persoane care nu au nici autoritatea morală, nici căderea care să le permită să uh, facă ca supravegherea uh, europeană uh, să uh, aibă câștig de cauză, cea pe care ne-o dorim la Parlamentul European. E o problemă legată de guverne, de state. Știu cum s-au făcut alegerile pentru aceste uh, organisme de administrare a autorităților uh, de supervizare. Și știu cum s-au făcut aceste numiri, cum au fost alese aceste persoane. Cei care nu au câștigat în negocierile între Parlament și Consiliu, Parlamentul a obținut uh, raportori excelenți, e adevărat, dar rămân raportori. Parlamentul și-a dorit să existe o supraveghere europeană unde era nevoie, ori astăzi, prin tot felul de interese private care doresc să fie menținute anumite persoane la vârf, uh, s-au numit unii și alții la aceste trei autorități. Nu s-a terminat acest proces, pentru că Parlamentul menține puterea de a confirma sau uh, de a invalida numirile. Cred că uh, această, acest proces trebuie să aibă loc în, jurile, în zilele următoare, dar cred că pentru comisia noastră ar fi foarte important să arătăm uh, că legislația ar trebui să fie aplicată și să mai spunem și cum ar trebui să fie ea uh, pusă în aplicare pentru a veni cu soluții la problemele cu care ne confruntăm. Sigur că poate nu vom soluționa toate problemele, însă cred că rolul comisiei noastre este, este să traseze sau să schițeze uh, perspective și să insufle speranță. În principiu sunt uh, Uh, de acord cu ideile expuse și aș dori ca raportul să fie clar, lizibil, pentru ca uh, cetățe- să, să putem folosi uh, acest raport în relația cu cetățenii. Știu că există păreri divergențe, divergente, dar am putea să spunem că iată ce dorește în majoritatea Parlamentului European. În această perioadă de scepticism ar fi pentru noi un atu ca faptul că Parlamentul trasează aceste linii de speranță pe viitor și să spunem și care sunt modurile prin care putem ajunge la atingerea acestor obiective. Mulțumesc, Jean-Paul. Uh, uh, uh, Pervanș, dacă vrei să te refer la intervenția lui Jean-Paul, în orice caz, ai putea să spui și că Parlamentul nu este foarte mulțumit de felul în care Consiliul având în vedere spiritul tratatului de la Lisabona, acționează în, uh, prin intermediul metodei interguvernamentale pentru decizii care sunt foarte importante și care mai, mai sunt și costisitoare pentru cetățenii Euro, uh, Europei. Iar Parlamentul e lăsat uh, pe tușă, ceea ce nu mi se pare corect. Ar trebui să aducem în discuție și acest aspect. În urmă cu câteva clipe am spus că 15 state membre au trimis răspunsuri la chestionarul nostru. Parlamentele naționale au fost destul de reticente față de propunerea noastră în legătură cu o influență mai mare pentru Europa, mai multă integrare, un buget uh, sporit pentru Europa. Ele au rezerve și aceasta și pentru că se tem că vor uh, pierde teren astfel. Nu știu dacă așa va fi, însă e clar că uh, misiunea noastră, cea de a convinge interlocutorii noștri, va fi dificilă. Nu se poate face peste noapte, dar poate ar fi momentul să ne gândim la ea. Acest raport ar trebui să fie concis, uh, ușor de citit, așa cum spunea și Jean-Paul, Uh, Pervanș uh, cred că pornește de la aceleași uh, premise, însă la finalul acestui proces ar trebui să ca acest document să fie o sinteză foarte bună. Am avut foarte multe rapoarte, multe ateliere, multe audieri și vom compila toate informațiile astfel culese într-un, într-un volum, așa cum au făcut-o și prietenii din Franța în trecut, Cred că e activitatea comisiei noastre, e foarte importantă. Iată care sunt documentele pe care ne bazăm, le punem la dispoziția opiniei publice. Nu știu dacă vom reuși să facem înainte de vacanța de vară să publicăm acest volum sau mai târziu, dar e foarte important să avem procesele verbale, notele și așa mai departe. Pervanș, ai cuvântul. Mulțumesc! Dacă mi-acordați puțin timp la dispoziție, uh, o să vă explică în linii mari cum văd eu lucrurile, dar uh, cred că nu ne-am uh, acordat un răstimp suficient. Cred că orele nu sunt foarte înaintate, deci cred că veți da ocazia să răspund la unele întrebări, chiar dacă unii colegi au plecat din sală, dar sunt sigură că îngerii lor păzitori uh, le vor transmite reacțiile mele. Ce am observat? Domnule președinte, ați făcut o sugestie. De a face o inversiune între punctele 5 și 6 și care mi se pare o idee ușor de pus în aplicare, nimeni nu contestă structura raportului. În ce privește structura raportului, am observat că doriți să inversăm aceste puncte, n-am nimic împotriva acestei propuneri, eventual să reorganizăm felul în care abordăm uh, elementele la punctele 2 și 3, nimic împotrivă nici acestei propuneri, pentru că ne aflăm încă în faza preliminară, cea a redactării raportului și o să, o să țin cont de sugestia dumneavoastră și mă refer acum la uh, ce se referea, la, la aspectele la care se referea Ole Schmidt, colegul nostru, care ar trebui să figureze în uh, introducere, dar și în punctul 6. Și sunt întru totul de acord cu ce a spus el. Nu putem, chiar dacă vorbim de criza financiară, economică și socială, nu putem să trecem sub tăcere un aspect uh, care ne vizează pe noi uh, uh, în mod direct. Și trag două concluzii, sau trei mai degrabă, pentru raportul nostru. Nu știu dacă toată lumea e de acord cu formularea. În primul rând, ce se întâmplă în Africa ne reamintește că nu trebuie niciodată să subevaluăm valoarea, ă, valorilor noastre fundamentale, respectiv democrația, aspirațiile la progres prin intermediul educației și la egalitate. Un prim mesaj puternic pe care ar trebui să-l reținem pentru comisia noastră. Un al doilea mm, light motiv puternic, istoria ne-a uh, ne-a arătat acest lucru, uh, trecutul te prinde câteodată din urmă uh, și în lumina acestei afirmații, pe mine m-a uimit când a căzut regimul lui Ben Ali, pentru că am făcut o paralelă cu ce s-a întâmplat când Ungaria a schimbat regimul la putere. Și îmi amintesc că pe atunci Lucram pentru Laurent Fabius, care era președintele uh, adunării naționale și care se ocupa și cu chestiunile europene și a trebuit să organizez un colofiu care s-a numit Deschidere spre Est, șanse sau și riscuri. Și cred că putem să uh, transpunem acest titlu uh, în zilele de astăzi, uh, șanse, oportunități sau riscuri. Sigur că ne revine și nouă răspundere și, domnule președinte, aveți dreptate. Suntem obligați, uh, având în vedere evenimentele recente, să tragem învățămintele. Poate că niciodată nu înveți din greșelile trecute, dar măcar trebuie să încerci să faci acest lucru. Uh, chestiunea nu numai adunarea a ajutarelor financiare și a lichidităților pe care băncile și uh, societățile de asigurări sunt gata să le dea în aceste țări pentru a câștiga segmente de piață, nu poate fi, uh, să nu fie luată în considerare cu ce spunea doamna Iaconțari. Chestiunea educației, a construirii unui stat de drept, a unor instrumente de cooperare pentru a evita uh, corupția, de exemplu. Pentru a ne asigura că în procesul de tranziție nu se uită sau nu se, uh, să se ignoră Um, construirea unui stat model cu poliție, cu justiție, cu uh, o administrare fiscală, care sunt instrumente pe care se poate uh, construi uh, statul de, de drept. Și un al treilea aspect, așa cum ați spus și dumneavoastră, ca la conferința de Copenhaga ar trebui să uh, spun întotdeauna că doamna Ashton nu s-a descurcat chiar așa de bine față de doamna Michelle Ariomari. E un joc de cuvinte, dar uh, care este problema cea mai importantă? E vorba de vecinii noștri, de răspunderea noastră istorică. Uh, s-a votat tratatul de la Lisabona, am fost, uh, iată, plasați în această funcție de protagonist prin tratatul de la Lisabona, ori jocurile se pare sau influențele vin mai degrabă dinspre Statele Unite sau ONU. Dar aș vrea să fim succinți Astăzi uh, suntem la început de drum, nu trăiesc uh, speranța să ajungem la un mesaj clar, ușor de citit. Iată, iată care sunt dorințele mele pentru acest proces. Am uh, notat tot ce a spus doamna Bastos, dar aș dori să-mi exprim dezacordul. În textul, sau din textul, textul de astăzi pe care îl discutăm, se bazează pe uh, stădințele secretariatului, care a compilat concluziile grupurilor politice. Iată faza în care ne aflăm. Dacă acest text nu e văzut ca fiind uh, acest rezultat, nu știu cum vom putea continua. Și spun acest lucru la modul solemn. Textul acesta e rezultatul, repet, pentru că în procesul de comunicare repetiția e foarte importantă. Acest text este sinteza pe care secretariatul a făcut-o uh, de la, din documentele prealabile din partea grupurilor politice. Sigur că nu vom regăsi toate sugestiile. Ne dorim însă ca acest uh, raport să fie succint, deci trebuie să operăm, uh, să, să alegem, să fim selectivi. Deci pe baza dezbaterilor pe care le-am avut, încercăm să venim cu un mesaj puternic, clar european pentru următoarea noastră întâlnire care avea loc în, 28 martie. Și din acest punct de vedere, aș dori să mă refer la un aspect. E vorba de o remarcă care vine de la grupul PP, la pagina 5 a documentului, primului document care mi-a fost trimis, recunosc că mi-e greu să accept. Când mi se spune că UE ar trebui să se bazeze pe activitatea sa de bază, respectiv pe servicii, uh, nu sunt de acord cu această afirmație. O spun din capul locului Probabil că aceasta a fost formularea, dar poate că nu am avut suficiente dezbateri înainte de a ajunge la această concluzie. Dacă ne bazăm doar pe servicii pentru a genera valoare adăugată, serviciile industriei financiare vor profita și uh, tot ce am văzut în trecut uh, ne arată că trebuie să ne bazăm pe propriile noastre forțe, pe industrie și pe agricultură, printre altele, din motive de securitate alimentară, de durabilitate, a produselor pe care le consumăm, de uh, ocupare și de folosire a uh, peisajului nostru. Deci nu sunt de acord cu această formulare, dar cred că putem uh, negocia cu PP-ul și sunt sigură că vom uh, ajunge la un acord. Robert Goebbels a vorbit uh, de faptul că nu ar trebui să ne depășim competențele, să rămânem doar o comisie de uh, reflexie. Da, cu asta sunt de acord. Ole Schmidt V-am răspuns în legătură cu Africa. Mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, menționat-o, pentru că aveți uh, pe deplin dreptate, mai ales când faceți legătura cu imigrația Într-o lume ideală, spuneți că ar trebui să deschidem piețele noastre produselor lor și nu migranților din aceste țări. Știm că e, nu, nu e chiar așa de ușor. Și aceasta pentru că avem totuși un deficit demografic și că vom avea nevoie, așa cum ne-a reamintit uh, secretarul general ONU într-un discurs minunat pe care îl citesc și pe care îl amintesc adesea, Europa va avea nevoie de mână de lucru africană, deja avem nevoie de această mână de lucru astăzi și va fi așa și mâine. Și ce va schimba evenimentele din uh, Africa e că va exista o evoluție care va permite modelului nostru economic să se instaleze și în aceste țări. Așa cum s-a întâmplat în Spania și în Portugalia, mulți dintre migranți vor întoarce în uh, țările lor și va trebui să ducem politici ofensive pentru a păstra o parte din această de mână de lucru, ceea ce va pune problema egalității drepturilor acestor migranți pentru că ei încă se află pe teritoriul nostru și voi veni cu formulări în acest sens. Nu știu dacă vom ajunge la un consens, însă cred că pentru migranți și pentru ca integrarea lor să se facă pe, uh, în țările noastre, uh, egalitatea de drepturi sociale este foarte importantă. În ce privește trezoreria europeană, s-a vorbit deja mult despre acest uh, subiect. trebui să găsim un echilibru între politicile europene uh, la nivel uh, european duse de către guverne. Nu am dorit ca uh, cheltuielile publice să fie evaluate doar de către Banca Centrală și SRB doar în funcție de contextul macroeconomic. Ar trebui să avem ceva care să consolideze sau să acorde mai multă putere Comisiei Europene. Domnul Șuntis, știți cât de importantă e și pentru mine clauza socială și mi-aș dori ca ea să figureze în acest raport din nou. Aveți dreptate și în altă privință când spuneți că în urma propunerilor domnului Schmidt ne aflăm într-o criză a zonei euro și nu doar a monedei unice această criză și s-a spus acest lucru de la început, moneda unică, nimeni nu e contestată. De fapt, foarte puțini sunt împotrivă. Domnul Villa în Franța a avut câteva declarații revoltătoare, domnul Mélenchon, câțiva așa pe aici pe acolo, care nu sunt de acord cu euro. Dar toată lumea pare să fie de acord că, având în vedere globalizarea, trebuie să luptăm pentru euro și s-a văzut acest lucru, uh, mai ales uh, în ultimii ani cât de important este pentru politicieni care se află cu, fața la, cu spatele la zid și care își dau seama că trebuie să facă totul pentru ca moneda unică să fie salvată. Chiar dacă fac ceva care este în contradicție cu poziția lor precedentă din trecut. Mă gândesc la poziția doamnei Merkel sau a președintelui Trichet când a trebuit ca toată lumea să-și dea mâna pentru a salva euro, s-au găsit moduri. Dar condițiile în care moneda a fost uh, creată cu tratatul privind Uniunea Europeană, tratatul de la Maastricht, uh, sunt, uh, astăzi nu mai sunt valabile. Și acești, acest deceniu care a trecut de la intrarea în vigoare, mai bine de 10 ani, de 12 ani, de la intrarea în vigoare a euro și criza prin care am trecut, ne obligă să facem ce spune doamna Ferrera, dezechilibrele interne ale zonei euro uh, sunt mai grave pentru noi, au devenit în orice caz mai grave decât uh, dezechilibrele uh, externe. Și cu siguranță cu Jacques Delors vom discuta când ne va face onoarea să ne onoreze cu prezența în 14 uh, martie, uh, reprezintă baza echilibrului economic. Sigur că putem face întotdeauna jocuri de cuvinte, să spunem că nu uh, moneda unică e de vină, dar până la urmă miza este funcționarea economi- uh, Uniunii Economice și Monetare. Cum strategia UE 2020 va putea fi încununată de succes, nu doar prin uh, schimburile financiare, sunt de acord cu domnul Șuntis și sper că vom reuși să ne punem de acord între noi și să spunem, pentru că am văzut ce se întâmplă la Consiliu, acest uh, pact de competitivitate, nu vorbesc să vorbesc despre el uh, în acest raport, se vorbește destul în alte instanțe, dar aș dori să spunem că reforma structurală de care are nevoie Europa peste tot o reprezintă educația. Iată care este reforma structurală cea mai importantă și dacă dorim să înfăptuim această reformă, să vedem cum o putem finanța. Mulțumesc, doamne Piticaine, pentru sprijinul său și, evident, împărtășesc uh, legătura pe care o face între datoria suverană și creștere economică. Trebuie să ne bazăm pe cei doi piloni. Ce privește bursa și astfel ajung la ce spunea domnul președinte, am înțeles că Deutsche Börse dorește să-și uh, crească uh, segmentul pe piață. Orice actor economic, agent economic dorește acest lucru, dar să vedem uh, care ar putea fi consecințele și care este dinamica astfel generată. Sincer, domnule președinte, poate că puteți să-mi dați răspunsul la această întrebare. Aș dori să am o viziune clară sau să înțeleg cine sunt acționarii Deutsche Börse. Cine uh, deține capitalul Deutsche Börse? În cadrul Comisiei Econ, la raportul doamnei uh, Swinburne, eu am înaintat un amendament care constata că spiritul uh, directivei MIFID a fost uh, pervertit total de existența acestor dark pool, acestor găuri negre. Acest amendament nu a fost uh, reținut uh, pentru revizuirea uh, MIFID. Uh, cred că aceste dark pool uh, merg împotriva funcționării transparente a pieței și criza noastră a intervenit, a survenit tocmai pentru că nimeni nu a obligat piețele să fie transparente. Însă nu pentru că bursele sunt victimele funcționării acestor dark pool, mă bucur de aceste fuziuni ale burselor care nu numai că uh, permit, uh, nu permite Europei să, nu aibă, să aibă o bursă, ci consolidează acestor uh, instituții, aceste instituții financiare care nu sunt europe, europene. Și am fost împreună în Statele Unite când am vorbit împreună cu Barney Frank uh, de uh, chestiune, uh, această chestiune a camerelor sau instanțelor de compensație. Obiectivul băncilor europene este să existe o astfel de instanță doar la New York. Convingerea mea este că această fuziune contribuie tocmai la atingerea acestui obiectiv. Dar vom rediscuta. După cum știți, întotdeauna îmi plac dezbaterile. Aș dori să revin la ce spune doamna Iaconsari. V-am răspuns la uh, chestiunea legată de principiile morale. Aș dori să cineva îmi traducă, să-mi traducă cuvântul Bildung, pentru că nu stăpânesc suficient limba lui Goethe pentru a înțelege bine. Poate că Jean-Paul Gozes mă poate ajuta. Eliza Ferreira, bineînțeles, sunt întru totul de acord în legătură cu ce ai spus, lămurirea legată de convergența reală sau uh, convergența nominală. M-am referit deja la migrație, importanța, importanța legalității drepturilor migranților și chiar dacă am vorbit deja de paradisurile fiscale în primul raport, vă propun să le reincludem în acest raport, pentru că chiar pe ordinea de zi a grupului G20 această problemă pare să fie dată uitării, ori ea rămâne foarte importantă. Domnule președinte, am răspuns în ce privește Africa. și la trezoreria europeană și în ce privește fuziunile. Ați uh, vorbit de Consiliul de Securitate Economică al NATO, al ONU, cer scuze. Poate că nu am cooperat suficient, poate că ar fi bine să avem o reuniune cu raportorii din umbră și cu coordonatorii, să vedem ce putem face aici. Am uh, la grupul uh, Palatului Regal dacă aș fi fost numită să uh, prezidez un astfel de grup, uh, aș fi ales aceiași experți, domnul Comfiu, domnul Paleschi, toți cei care sunt competenți în acest domeniu și ne dăm seama că grupul, uh, concluziile acestui grup uh, nu uh, sunt uh, convergente. Nu știu dacă e bine să încercăm noi să mergem mai departe, pentru că am spus că un G20 uh, flotant permite chinezilor să nu, uh, să, spună că, să nu spună că sunt împotrivă, dar nu are aceleași efecte ca uh, Fondul Monetar Internațional. În primul raport, doamna Peticaine e uh, pentru această propunere, un femei care nu face parte din guvernanța mondială și care nu uh, e integrat și în reforma uh, instituțiilor ONU, mm, O această atitudine nu este, nu este pertinentă pentru că nu, este, nu acordă legitimitate uh, femeiului. Deci aș dori să ni se acorde două ore de dezbateri pentru acest aspect care este foarte important. Domnule Gozes, vă invit să citiți punctul 5.3 din acest proiect de raport pregătit de către secretariat pe care l-am amendat pe anumite uh, puncte, mai ales uh, în această privință, pentru că uh, tot ce s-a întâmplat cu numirile la autoritățile de supraveghere, cred că raportul nostru ar trebui să traducă și gândurile noastre, dar aș merge chiar mai departe decât dumneavoastră. Cum sunt subminate în, aceste, în acest proces de numire Um, eh, competențele noastre și să spunem că este o etapă din perspectiva noastră și că ar trebui să uh, cere mai multă responsabilitate din partea acestor autorități. Și, în fine, o ultimă observație de ordin tehnic, domnule președinte, propuneați ca, în, fin, în fine, să tragem bilanțul activităților acestei uh, comisii. E o propunere pe care am emis-o când am început activitatea Știm cum funcționează eh, comisiile de anchetă din cadrul eh, Parlamentului francez. Mă bucur că veniți cu această propunere, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui obstacol. Dacă vrem să facem acest lucru, nu putem să trecem sub tăcere eh, tot ce am făcut în prima parte acestui mandat. Și nu aș dori să ne referim doar la a doua parte, ceea ce probabil că va pune probleme unora, care nu au avut contribuții scrise, va trebui să vedem cum putem evaluăm în mod echitabil toate contribuțiile pe care le-am primit în uh, uh, domeniul nostru. Mă gândesc la uh, invitații care ne-au onorat cu prezența cu ocazia audierilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne am apropiat de sfârșit. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă și o zi bună!